We will now move to the... Acum vom trece la explicațiile de vot. În primul rând, în legătură cu votul pe raportul El Hadraui, domnul Groliș. Mr. Golnish. Domnule Golnish. Oui. Merci. Merci, madame la... Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat raportul domnului El Cadraui privind regimul de remunerare a managerilor și directorilor societăților cotate la bursă. În țara mea, Franța, acești manageri, acești directori, uh, de cele mai multe ori uh, uh, sunt recrutați prin cooptare din rândurile funcționarilor de stat și administrație de stat și cumulează niște salarii absolut indecente și jetoane de prezență în zeci de consilii de administrație și li se uh, plătesc niște bonusuri de plecare, niște prime de plecare uh, pe care noi le numim parașute de aur. Deci, practic, își alocă fără nicio măsură aceste uh, remunerații și prime, fără niciun fel de legătură cu munca pe care au depus-o și cu aportul pe care au adus acelor companii, în timp ce acționarii și salariații uh, uh, suferă din cauza lipsei lor de competență și acțiunilor lor incompetente. Acest cinism este absolut intolerabil, nu mai poate să dureze, trebuie să înceteze imediat, altfel va fi discreditat însuși conceptul de capitalist și de economie de piață. Uh, next, Mr. Hannan, please. Acum domnul Hannan. Madam Chairman, I... Doamnă președinte, bănuiesc că acum trebuie să reglementăm termenii și condițiile um, ocupării forței de muncă în sectorul privat. Anumiți deputați și-aduc aminte că uh, așa stăteau lucrurile în multe state din care provin. Uh, la fel s-a întâmplat și în uh, țara mea. Din 70 uh, încoace au existat însă consecințe negative. Prin urmare, nu guvernul poate să spună oamenilor cât ar trebui să câștige. Dacă, doamnă președinte, eu vreau să lucrez pe dumneavoastră și suntem mulțumiți amândoi de termenii contractului, atunci totul trebuie să rămână între noi. Nici de cum nu trebuie să intervină statul și atât mai puțin uh, Uniunea Europeană. Această propunere așadar nu este un răspuns adecvat unei probleme care a fost identificată, e pur și simplu uh, o expresie a unei furii dezlănțuite. Unde au fost rambursările până acum? Nu înțeleg de ce a trebuit să folosim banii contribuabililor până acum pentru a salva pe unii foarte bogați de la uh, răspunderile lor. Acum se insistă pe acest uh, lucru și se încearcă reglementarea băncilor. Chiar dacă încercăm să facem acest lucru, totul trebuie făcut uh, prin mecanisme democratice naționale ale statelor membre. Nu, nimic nu trebuie impus de la Bruxelles. Domnul Kamal are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Îmi pare foarte bine să vă văd din nou prezidând această reuniune. Suntem cu toții de acord cu faptul că remunerarea trebuie să corespundă performanțelor, dar am fost înfuriați de tot ceea ce am văzut cu aceste texte, pentru că sunt unele bănci care sunt răsplătite pentru că au eșuat, mai ales atunci când știm că au contribuit la balonul creditelor și la creșterea datoriei suverane. Însă știm foarte bine că orice regulament are și efecte secundare. Și nu știu dacă acum suntem conștienți care vor fi de faptul că așa aceste regulamente vor avea efecte nedorite ar trebui să vedem cum vor răspunde aceste organizații, pentru că dacă ele uh, nu mai pot să um, remunereze așa cum făceau înainte, atunci ce vor face este că vor crește salariul de bază. Și veți ajunge la o situație în care uh, performanța și răsplata performanței vor fi mai îndepărtate ca niciodată. Haideți să ne gândim la consecințele altelor noastre. Mulțumim acum de la raportul Liotar și are cuvântul mai întâi domnul Lavia. Grazie, signor Presidente. Obiectivul de la relazione è quello di regolamentare... Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește alimentele care provin din țările terțe, se stabilesc norme pentru autorizare, pentru supravegherea etichetării și așa mai departe în ceea ce privește aceste produse alimentare. În prima lectură, această tendință a fost confirmată, aprobată de Parlamentul European și s-a dorit garantarea unui nivel înalt de protecție a sănătății, a igienei, a bunăstării animalelor, a mediului înconjurător și a intereselor consumatorilor. Consiliul a ținut seama doar de o parte din aceste amendamente introduse introduse în prima lectură. Acum însă amendamentele cele mai importante din prima lectură a raportului Liotar, având în vedere că nu au fost luate în considerare de Consiliu, a trebuit să le înaintăm din nou în instituția noastră, mai ales în ceea ce privește alimentele provenite din clonare, sau alimentele care sunt produse pentru hrana animalelor. Și astfel, uh, amendamentele au fost adoptate și astfel obținem garanțiile necesare pentru consumatori, în așa fel încât materia prima utilizată în realizarea acestor uh, uh, alimente să fie îndeaproape supravegheată. Mulțumesc, care cuvântul domnul Kalinowski. Acum o lună am votat un document despre etichetarea alimentelor. Am dorit ca consumatorii să aibă informații clare referitoare la ce se găsește în ambalajul în alimentele respective pe care le mănâncă. Iar dacă într-adevăr ne pasă de sănătatea consumatorilor, atunci uh, nu dorim să permitem Uh, mâncare, alimente care provin de la uh, animale clonate și nu dorim ca acestea să ajungă pe rafturile supermarketurilor noastre. Noi dorim mâncare sănătoasă pentru consumatorii noștri. Nu ar trebui să renunțăm uh, la alimentele despre care știm că este sănătoasă, nu ar trebui să fim în favoarea unor experimente periculoase în acest domeniu. Grazie Presidente. La tecnologia Mulțumesc, domnule președinte. Tehnologia, chiar și în sectorul alimentar, obligă pe statele membre și și pe Europa să adopte în mod constant regulamente și prevederi legislative care să permită protecția sănătății și a calității hranei. În raport se vorbește despre libera circulație a alimentelor, dar asta cu condiția ca ele să fie sănătoase și sigure pentru că este absolut necesar să se întâmple astfel lucrurile pentru a proteja sănătatea uh, umană și pentru a avea în același timp o, un exercițiu legislativ eficient. Raportul pe care l-am adoptat astăzi, uh, în urma propunerii Consiliului, propune ca pe etichetă să apară faptul că anumite produse sunt uh, inovatoare sau să facem în așa fel încât uh, să se știe dacă produsele au fost modificate genetic. Și acest lucru trebuie să fie valabil mai ales pentru produsele care provin din țări uh, din afara pieței unice, din țări terțe. Iată de ce uh, acest cadru legislativ ne mulțumește. Mulțumesc, domnul Ial, acum are cuvântul. Domnule președinte, constat că nu există eh, niște eh, condiții economice care să vorbească în favoarea produselor care provin de la animale clonate. De asemenea, aceste alimente eh, și statutul lor nu este clarificat întru totul. Faptul că există anumite contradicții cu protecția animalelor și cu dispozițiile din acordurile corespunzătoare vorbește în defavoarea comercializării unor astfel de produse. Cred că cetățenii așteaptă de la noi o astfel de poziție. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Balsitis. Mulțumesc, doamna președinte. Este un raport deosebit de important pentru că uh, există dezvoltare tehnologice, științifice foarte rapide, care au facilitat apariția unor noi alimente. Cu toate acestea, aceste alimente sunt uh, produse cu, uh, plecând de la animale modificate genetic. Și asta, bineînțeles, provoacă îngrijorare, pentru că există temeri în ceea ce privește sănătatea umană. Bineînțeles, uh, dezvoltarea, cercetarea econom- de, științifică este inevitabilă, însă există îndoieli în ceea ce privește efectul acestora asupra ființei umane. De aceea avem nevoie de măsuri de control foarte stricte și trebuie să stabilim anumite uh, reglementări pe piață în așa fel încât să avem informația necesară referitor la aceste alimente. Doamna Kalsbild. Uh, I voted to ask the commission to... Mulțumesc, doamna președinte eu sper că Comisia Europeană va face o propunere pentru a interzice intrarea pe, piețe, uh, pe piața europeană a produselor provenite din animale clonate. Pentru că consumatorii europeni nu vor așa ceva și lor le pasă de bunăstarea animalelor. Nu avem nevoie de clonare pentru a asigura siguranța alimentară în Europa și aprovizionarea suficientă. Clonarea consumă timp și bani. În același timp, este foarte important să continuăm cercetarea și să încurajăm Comisia și pe EFSA să uh, facă studii asupra noilor tehnologii și să studieze din toate punctele de vedere clonarea. Însă, deocamdată, nu putem să vedem uh, diferența între uh, carnea de la animalele normale și de la cele care au fost clonate și de aceea trebuie să apară totul pe etichetă pentru ca consumatorul să poată alea, aleagă în cunoștință de cauză. Mulțumesc, doamna Ese. Äänestin oman ryhmäni kantaa tiukemman uuselintarvike... Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt pentru o reglementare mai severă, iar uh, votul nu a fost suficient, suficient de clar. De exemplu, producția uh, prin nanotehnică mi se pare încă neclară. Parlamentul va interzice folosirea de uh, carne clonată de la uh, animale clonate și acest lucru este foarte bine pentru că anumite boli și îmbătrânirea rapidă a celulelor sunt niște consecințe a folosirii acestor alimente. De aceea, aceste noi alimente, pentru acestea trebuie să existe teste clinice la fel de bune și de eficiente ca și pentru noile medicamente. Medicam alimentele care provin de la animale clonate trebuie să aibă și o uh, marcare pe ambalaj astfel încât să se știe că produsele provin de la animale clonate sau sunt produse prin nanotehnologie. Aici, ponia pirmininkė. Doamna Morconaite, Mulțumesc, doamna președinte. În cadrul reglementării referitoare la noile produse alimentare, eu am votat împotriva ajungerii pe piață a produselor alimentare care provin din animale clonate în uh, piața internă a Uniunii Europene. Eu sunt de părere că trebuie să facem o diferență clară între uh, utilizarea obișnuită și cercetarea științifică, între viața noastră de zi cu zi și viața oamenilor de știință. Marea majoritate a cetățenilor de rând sunt împotriva unei uh, cărni astfel clonate pe piața europeană și trebuie să ținem seama de această opinie. Calitatea unei astfel de cărni uh, ar putea fi pusă sub semnul întrebării, pentru că nu știm exact care vor fi efectele acesteia asupra sănătății omenești. Un alt aspect este de ordin tehnic, etnic, mai iertați. Uh, noi vrem să transmitem un semnal clar împotriva vânzării unor astfel de uh, cărnuri care provin din animale clonate, pentru că acestea nu corespund cu propunerea legislativă pe această temă. Are cuvântul domnul Tacula. Da, rouva puhemies Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să spun că am votat pentru scoaterea produselor din, provenite din animale clonate de pe piața europeană. Deoarece vrem să punem pe prim plan sănătatea, nu numai sănătatea uh, animalelor, ci bineînțeles mai ales sănătatea oamenilor. Trebuie ca hrana care ajunge să fie testată și să știm dacă nu prezintă niciun risc pentru consumator, pentru că am văzut din studii că nu beneficiem de suficientă informație în ce privește impactul nanotehnologiilor. Din potrivă, vedem chiar că există unele efecte negative, că uh, animalele se pot îmbolnăvi din cauza consumării acestor produse care conțin nanoparticule. Deci, în primul rând, contează siguranța. Mulțumesc, Mulțumesc doamne Helen. Iată că există probleme în continuare, există o divinitate care ne spune cum vom acționa. Ceilalți uh, uh, deputați uh, liberali au votat pe aceeași direcție. S-a amânat crearea unui nou, unei noi rețele europene pentru reglementarea serviciilor financiare. Se pare că majoritatea copleșitoare a serviciilor financiare se concentrează în orașul Londra și dacă nu va mai fi așa, domnule Hannon, trebuie să vorbiți despre raportul Uh, liotar. Intervenție fără microfon. We will move on to the... Vom trece acum mai departe la raportul Kramer, domnul Kalanaski. pani przewodnicząca! dziękuję bardzo. trzeba wykorzystać. ar trebui să folosim toate tehnologiile disponibile pentru a reduce emisiile industriale și pentru a proteja mediul. Directiva Consiliului și a Parlamentului promovează asemenea tehnologii și duce la o armonizare și o eficientizare a legislației. Uh, raportul sublinează nevoia de a evita alte complicații administrative prin uh, neintroducerea unor instrumente pe piață și sporind implementarea directivei, pentru că rezultatele ar putea să fie neproporționale cu costurile. Aceasta este abordarea pe care am susținut-o. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Matera. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește problema poluării, e bine, acum avem posibilitatea să fim mai prezenți, mai concreți în ceea ce privește controlul producției industriale. Această protecție este absolut fundamentală pentru că vrem să garantăm un mediu înconjurător durabil pentru generațiile viitoare. Vrem să garantăm soluri curate, ape curate și așa mai departe. Iată că suntem acum obligați să ținem seama la toate nivelurile institu- instituționale de strategiile uh, producției industriale pentru a proteja mediul. Însă, acest lucru nu trebuie să ducă la adoptarea unei uh, poziții prea rigide, prea stricte față de această industrie, pentru că noi traversăm acum un moment de criză economică și financiară și aceste industrii riscă să plătească niște costuri uh, mult prea ridicate pentru a proteja mediul. De aceea eu sunt de părere că trebuie să uh, redactăm legislație, dar în același timp să fixăm obiective la care se poată adopta toate, adapta sta, toate statele membre. Domnul Bartolozzi. Si, grazie, Mulțumesc, doamna președinte. Provocarea pe care o reprezintă poluarea legată de microparticule și în același timp protejarea sectorului nostru industrial sunt uh, mizele acestui raport. Noi trebuie să apărăm sănătatea cetățenilor, dar în același timp și competitivitatea întreprinderilor noastre. Acest raport are o abordare complexă și își dorește să favorizeze dezvoltarea celor mai bune tehnici pentru a controla emisiile cu dioxid de carbon. Și trebuie ca uh, marile întreprinderi poluante să obțină o autorizație de funcționare în funcție de uh, tehnologiile pe care le deține pentru a controla poluarea sau nu. Toate aceste prevederi sunt necesare pentru a răspunde provocărilor viitorului, mai ales în ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. datorită a cooperării care era absolut necesară s-a putut ajunge la un acord care era indispensabil. Din toate aceste motive eu am votat pentru acest raport. Mulțumesc, domnul Medzoros. Mulțumesc, doamnă președintă. Astăzi nu putem Astăzi trebuie să facem uh, față mediului într-o manieră integrată. Modul în care a fost uh, redactată această directivă cuprinde 52.000 de instalații care sunt responsabile pentru cea mai mare parte a emisiilor poluante. Ele reprezintă o parte importantă a industriei, dar și cea mai problematică. De aceea, această directivă dorește să controleze emisiile industriale și pe cele care provin din agricultură. Dar dacă dorim să reușim cu adevărat în intențiile noastre, atunci trebuie să integrăm diferitele instrumente juridice astfel încât să susținem statele membre să uh, redacteze documente de referință de care este nevoie. De asemenea, susțin ideea că avem nevoie de niște standarde minime pentru a controla și a monitoriza indu- uh, emisiile industriale. De aceea am votat pentru această directivă. Trecem acum mai departe la raportul HASI, domnul Kalenaski. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, lasy obok fundamentalnych funkcji, jakie... Mulțumesc, doamna președinte. Pădurile au o funcție vitală pentru protecția mediului și pentru durabilitatea ecosistemului și pentru peisajul pe ansamblu. De asemenea, pădurile joacă un rol deosebit de important, mai ales în zonele rurale. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să elimine orice formă de despădurire să încurajeze competitivitatea uh, industriei lemnului în Uniunea Europeană, să susțină diversitatea. De asemenea, Trebuie să luăm măsuri concrete împotriva calamităților naturale, precum inundațiile care au avut loc în ultima vreme. Și trebuie să vedem cum anume râurile, fluviile sunt uh, deviate. Mulțumesc, are cuvântul domnul Iol. Domnule președinte, salut faptul că Comisia a interzis comercializarea ilegală a produselor de lemn și a produselor provenite din lemn uh, obținut ilegal. Acest lucru este foarte important și a fost cât se poate de necesar. Însă trebuie să se ajungă la un compromis echilibrat pentru că întreprinderile care prelucrează lemnul nu trebuie să fie încărcate cu um, dispoziții nenecesare. Sunt bucuros că s-a reușit la um, să se evite o uh, birocrație suplimentară și că se poate proteja astfel lemnul. De asemenea, este importantă susținerea concurenței loiale, pentru că um, comercializarea de produse care provin din lemn importat ilegal uh, duce la distorsionarea acesteia. Vă mulțumesc. Tahula. Domnul Tacula. Vă mulțumesc. EUn... Ai... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Scopul Uniunii Europene este unul foarte nobil și anume de a interzice intrarea pe piața europeană a oricăror produse din uh, lemn uh, care a fost recoltat în mod ilegal. Tăierea ilegală a pădurilor este uh, un fenomen care trebuie neapărat combătut pentru că generează concurență neloială. Există mulți operatori care nu reușesc să Uh, își aibă uh, profiturile la care se așteaptă din cauza faptului că aceste cantități uh, de lemn care intră pe piață uh, în mod ilegal sunt mult mai ieftine decât lemnul care este achiziționat în mod legal. Însă trebuie să fim atenți să nu existe uh, o birocrație cu mult mai mare, mai ales pentru IMM-uri, uh, pentru a putea face față cererilor cu privire la trasabilitatea lemnului. Deci, este o problemă globală și n-ar trebui să ne gândim numai la ce se întâmplă la noi, ci și în afara granițelor noastre. Acum trecem la raportul Prezedo și domnul Hanan, puteți să vă faceți discursul. Uh, to what problem președinte. La ce uh, problemă răspunde ca soluție acest raport? Pentru că putem să dăm vina pe băncile centrale, pe regulatori, pe guverne, pe uh, cei care au reglementat inflația pentru a că au ținut ratele mult prea joase pentru multă vreme. Însă cred că aceste propuneri nu au fost uh, făcute ca un remediu pentru o problemă bine țintită, bine localizată. Uh, acest lucru este în regulă dacă reprezentați o țară care are servicii financiare uh, clare, însă alegătorii noastre și ai mei au susținut indirect uh, faptul că sunt uh, generate și au fost plătite toate cheltuielile bugetare. Și eu, în această propunere, observ că dacă este să mutăm puterea de la Londra la Bruxelles, un echivalent între uh, o lipsă de eficiență, pentru că <coughs> nu pot să înțeleg de ce anumiți membri sunt împotriva Londrei sau a unui anumit tip de capitalism. Mi se pare lipsit de uh, grație să se facă așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum trecem la raportul Gigold. La raportul Gular. Grazie, Presidente. Eu consider că această criză economică și financiară ne-a demonstrat, dacă chiar mai era nevoie să ne demonstreze, faptul că Uniunea Europeană avea nevoie de un sistem de supraveghere financiară care să fie integrat și eficient. Tocmai pentru a preveni alte crize asemănătoare pe viitor. Consider totuși că instituirea unui astfel de comitet european uh, pentru risc sistemic uh, este calea cea mai bună pentru a proteja piața internă, pentru a asigura o coerență a deciziilor luate și pentru a răspunde la așteptările cetățenilor, care de multă vreme așteaptă măsuri concrete din partea noastră. Doamna Andrichene. Vă mulțumesc, doamna președintă. Eu am votat uh, pentru toate rapoartele care aveau de-a face cu instituțiile financiare și serviciile financiare, inclusiv uh, raportul colegului nostru Garcia Margalo. Acest pachet legislativ vrea să reglementeze mai bine activitățile bancare, să mărească transparența, mai ales a operațiunilor cu produse derivate și să permită evitarea unor viitoare crize de, uh, cauzate de un nivel prea mare a datoriei suverane. Este evident că activitățile instituțiilor financiare trebuie mai bine supravegheate și reglementate pentru că ele au fost principala cauze a crizei mondiale și a perioadei de recesiune pe care o traversăm. Avem nevoie de un sistem financiar mult mai stabil pentru a avea o piață internă funcțională pentru a evita uh, un val de neîncredere în eficiența și în transparența pieselor financiare, avem nevoie de un acord la nivel mondial și partenerii noștri transatlantici deja au făcut această promisiune. Știm deja că în Statele Unite Americii s-au adoptat legi și mai severe și ar trebui și noi să facem asta. În caz că cineva se întreabă, spune doamna președintă, acum am trecut la raportul Garcia Margalo e Marfil. Și acum are din nou cuvântul domnul Antonioți. Grazie, președinte. Sono... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt pentru înființarea unei autorități bancare europene, pentru că acest instrument ar trebui să fie capabil să acopere lacunele de reglementare care s-au dovedit a exista pe parcursul ultimei crize financiare și economice. Acestea sunt niște deficite, niște lacune pe care de multă vreme le-a numit deja Parlamentul, iar din anumite rapoarte care au abordat această tematică s-a arătat că coordonarea între instituțiile de supraveghere de la nivel național, care au o legislație care se limitează la um, frontierele naționale, nu, este suficient, nu sunt suficiente și pentru a controla uh, piața financiară sunt necesare asemenea instituții de la nivel european, pentru că piața europeană nu are frontiere. De aceea, această autoritate bancară europeană ar putea fi un prim pas pentru a atrage atenția asupra unor asemenea probleme. Mulțumesc, domnule Palioni. Grazie, președinte. Eu cred foarte... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt de părere că înființarea acestei autorități bancare europene independente cu, pute- posibilitatea de a interveni prin sancțiuni și de a interveni în mod direct, este o veste bună. Însă am îndoieli în ceea ce privește lucrurile pe care noi ar trebui să evităm să le facem. Da, Trebuie să luăm măsuri în așa fel încât economia să fie relansată, revigorată. Dacă nu, toate măsurile vor fi de fapt pe spuza IMM-urilor și pe seama cetățenilor, de rând. Sistemul bancar european era un sistem întemeiat pe temelii uh, sănătoase. Cetățenii știau foarte bine că nu se specula atât de mult cum se specula în alte țări. Însă acum îmi pun întrebări în ceea ce privește interzicerea temporară a unor uh, anumite activități financiare, chiar dacă e adevărat că ne aflăm într-o perioadă excepțională. Trebuie să definim în mod clar competențele de supraveghere uh, ale acestei autorități bancare europene și rolul său în ceea ce privește supravegherea macroprudențială microprudențială, mă iertați. Iar, după părerea mea, votul de astăzi ne va permite să ajungem rapid la un astfel de uh, compromis. Mulțumesc. Trebuie să fie un minut, spune doamna președinte. Iată că trecem acum la raportul McCarthy. Are mai întâi cuvântul domnul Tacula. Arvoisa rouva puhemies, äänestin lopulta tämän. Vă mulțumesc, doamna președinte. Eu am votat pentru acest raport pentru că am fost de acord cu linia politică a grupului meu, dar existau anumite tendințe populiste în acest raport care, de fapt, n-au ce să caute într-un uh, proiect de legislație. Nimeni nu-și dorește aici ca băncile să fie subvenționate cu banii contribuabilor. Deci, evident că există niște reguli care trebuie respectate și uh, e bine să creăm altele noi, dar eu cred că ar trebui să fie o competență națională uh, sau să se afle între mâinile băncii centrale din fiecare țară, mai degrabă decât uh, să fie niște hotărâri luate uh, la Bruxelles. Părerile sunt împărțite între statele membre pentru a ști ce este rezonabil și ce nu. Deci spuneam că am votat pentru că în acest raport există multe lucruri bune, multe regulamente care vor permite băncilor să lucreze pe o bază sănătoasă și să-și asume răspunderile decât au făcut, mai bine decât au făcut înainte, pentru că altfel n-am fi avut o criză. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum raportul Ferrera și are cuvântul domnul Mastela. Domnule președinte, actuala criză financiară a dus la multe dezbateri la multe discuții referitoare la uh, necesitatea de intervenție uh, pentru a realiza o stabilitate a sistemului financiar. Măsurile care au fost luate până acum uh, sunt foarte costisitoare și consecințele sunt negative pentru piețele financiare. A existat o reducere a pieții de credite, o paralizare a întreprinderilor și o creștere a șomajului, precum și efecte foarte mari asupra bugetelor naționale. Costurile finale se vor repercuta foarte puternic asupra contrabuabililor și rata ocupării va fi uh, prejudiciată. În Europa am folosit anumite măsuri care uh, ridică anumite semne de întrebare uh, și care duc la distorsionarea competiției și la alte probleme economice. Este nevoie de soluții coerente, trebuie să avem instrumente convenite la nivel internațional și proceduri uh, de aceeași natură. Uniunea Europeană trebuie să se implice în mod activ la planificarea unor uh, piețe solide și unitare. Mulțumesc! European Financial Stability Facility. Trecem acum la raportul privind stabilitatea financiară. Domnul Podimata. grupul nostru a votat împotriva acestui proiect de rezoluție care se referă la deciziile luate în data de 9 mai în favoarea creării unui fond european de stabilitate financiară și a unui mecanism european de stabilizare financiară. Am votat împotrivă deși Eram de părere că aceste decizii sunt uh, pozitive, sunt importante pentru a proteja moneda unică, pentru a asigura stabilitatea zonei euro. Aș dori să amintesc cu această ocazie că Parlamentul European cerea de foarte multă vreme deja Consiliului să meargă în această direcție tocmai pentru a transmite un mesaj de solidaritate și unitate față de piețe. Dar noi suntem de asemenea de părere că Banca Centrală Europeană a dat dovadă de un spirit de solidaritate în momentul în care a intervenit pe piața obligațiunilor. E o decizie care era absolut conformă cu decizia luată de ministrii de economie și finanțe. Deci nu suntem de acord cu spiritul aliniatului 14 în care se critică Banca Centrală Europeană din cauza acestei decizii. Mulțumesc, doamna. Piedāvātie finanšu stabilizācijas mecanismi, caut novelot tot. Mulțumesc. Mecanismele de stabilizare care sunt oferite cu toate că vin cu întârziere, reprezintă o ușurare pentru țările care um, suferă sub dificultăți uh, financiare. Însă acestea sunt numai măsuri uh, temporare. Criza ne-a arătat de fapt că multe țări, mai ales acelea care uh, se află în zona euro, uh, se confruntă cu probleme foarte serioase. Ele nu au o coordonare bună. Se poate vorbi și despre această idee atunci când uh, ne gândim la stabilitatea financiară, de exemplu, o facilitate pentru stabilitate financiară. Însă trebuie să verificăm modul în care funcționează vechile instituții financiare. Trebuie să creăm mai multă coeziune. Trebuie să evităm o situație în care stabilitatea zonei euro și ratele de credit uh, să fie prejudiciate, pentru că există multe griji în această direcție. Însă alte state reprezintă o piață interesantă pe plan global. The report on Iceland's application for membership of the European Union. Trecem acum mai departe la raportul privind cererea Islandei de aderare la Uniunea Europeană, domnul Higgins. This, uh, resolution in Eu nu am fost de acord cu această rezoluție pentru că se vorbește despre eforturile pe care trebuie să le facă Islanda, dar nu se vorbește despre faptul că aceste eforturi vor apăsa și mai mult pe umerii vieților contribuabili din Islanda. Nu spune nimeni în Uniunea Europeană că 93% din populația din Islanda a refuzat prin referendum faptul că taxele lor ar trebui să um, um ramburseze ce au pierdut uh, uh Uh, cei din uh, țările de jos și Anglia în urma falimentului uh, um, acestei companii. Chiar dacă e vorba despre 3,7 miliarde, nu e normal ca cum spuneam, acești contribuabili să le plătească. Să nu uităm că piețele financiare sunt principalele vinovate. De ce și Partidul Conservatorilor Uh, nu uh, își permite să ia asemenea măsuri uh, severe încât să dezavantajeze pe alegătorii britanici. Uniunile, instituții europene duc o politică liberală și aceasta nu rezolvă criza ci din potrivă. Mulțumesc, doamna Andrichene. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Eu am votat în favoarea acestei rezoluții și aș dori să-mi exprim un sprijin puternic față de uh, cererea de aderare a Islandei la Uniunea Europeană și pentru calitatea sa de viitor membru a Uniunii Europene. Islanda este fără nicio îndoială o țară europeană, este o țară democratică în care, are, în care drepturile omului sunt respectate pe deplin și are o economie foarte dezvoltată. Și iată că a venit într-un a venit momentul ca Uniunea Europeană să se extindă către acea regiune tocmai pentru a ă, îndeplini un tot geografic, economic și social. Este adevărat că uh, mai există și alte țări, precum Creția, țările, Croația, țările din Balcan și altele, care se află pe lista de așteptare pentru a deveni membre ale Uniunii Europene. Nu trebuie să uităm că extinderea Uniunii Europene a fost politica uh, externă și instrumentul cel mai de succes, pentru că a modificat pe întregul continent european peisajul economic, social și politic. Și procesul a fost lansat. Islanda este prima țară de după Tratatul de Lisabona care va putea adera. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Hanan. Madam Chairman, it's... Doamnă președinte, este interesant să vedem că cineva ar vota pentru aderarea Islandei la Uniunea Europeană în circunstanțele actuale. Uniunea Europeană arată un optimism care uh, ne face să părem ca și cum am fi Cassandra. Uh, am uh, observat uh, modul în care s-au transformat țările în trecut. Sigur că au trecut prin momente dificile, însă nimeni nu poate să nege uh, dimensiunea acestui fenomen care are loc și trecerea de la anumite um, activități precum pescuitul la procedurile și standardele Uniunii Europene. Sigur că dacă se va uh, vota în favoarea aderării Islandei, voi susține această decizie. Însă nu trebuie să uităm că momentul nu este cel mai potrivit. Nu aș vrea să condamnăm oceanele lor la această realitate la care au fost condamnate apele din jurul Regatului Unit în prezent. Cea mai o, un roman faimos se cheamă uh, Oameni independenți și sper că ei vor ști să aprecieze acest lucru. Sper că nu vor renunța la democrație și la independența lor și nu vor vota pentru aderarea la Islanda. Äänestin Resoluțion puolesta. Minusta on erinomainen. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnă eh, Iatemachi. Eu am votat pentru această rezoluție. Mi se pare că Comisia a acționat foarte repede uh, în ce privește procesul de extindere și uh, negocierile de aderare, eu consider că Islanda este cea care trebuie să ia hotărârea până la urmă dacă dorește să devină membru sau nu. Este una dintre democrațiile cele mai vechi din lume, o democrație care funcționează foarte bine Însă, în timpul negocierilor, e clar că vor exista și obstacole. Avem politica regională, politica agricolă comună, alte puncte divergente, precum uh, pescuitul balenelor, deci va trebui ca Uniunea Europeană să se gândească foarte bine în timp ce negociază. Vă mulțumesc, spune președinta. Astfel se încheie explicațiile de vot și uh, suspendăm ședința până la orele 15.